primul punct pe ordinea de zi, adoptarea ordinei de zi și vreau să vă spun că nimeni nu a solicitat să operăm vreo modificare, pentru că de luni este cunoscută ordinea de zi. O considerăm adoptată în versiunea pe care o cunoașteți. Cel de-al doilea subiect pe care aș dori să-l menționez este să vă informez că grupul comun AFCO, Iuri și uh, grupul Better Lawmaking Refit s-a desfășurat pe 24 noiembrie. Am avut un schimb de vederi împreună cu Angelica Nibler și Wolfgang Hiller care este director la Direcția Generală uh, privind studiul de impact și instrumente de uh, mai bună legiferare. Și doresc să vă informez în legătură cu informațiile pe care le-ați primit anterior că au fost propuși noi reprezentanți de către alte comisii în grupul de lucru din partea IMCO, doamna Dita Haranțova, din partea Comisiei de Control Bugetar uh, Ines Ayala Sender și Denis de Jong și din partea Comisiei FEM Angelica Mlinar. Punctul 3 de pe ordinea de zi, votul și aș dori să vă informez de asemenea că um, se transmite în direct această reuniune. Um, nu știu dacă asta are vreun impact asupra voturilor, dar Vom începe cu raportul uh, lui Mercedes Breso și Elmar Brog, bunătățirea funcției Uniunii Europene și uh, spărea potențialului tratatului de la Lisabona. Este un, uh, o listă de vot cu multe amendamente de compromis și aș propune să începem prin verificarea consolelor de vot. S-a deschis votul. For the time being, one socialist too much. Deocamdată un uh, membru în plus din partea grupului social-democrat care se pare că a votat. Uh, uh, colleagues for check. Stimați colegi, aș vrea ca uh, să facem o verificare pentru că nu trebuie să avem uh, nici un uh, coleg în plus. Deci, avem 20 de cartele de uh, vot, doar 19 au și votat. Există o persoană care a introdus cartela fără să exprime vreun vot. Ok, so I... Bun. Sper că acum să nu avem nici un vot suplimentar din partea vreunui grup politic. Se pare că cineva nu a dorit să voteze. Bun, mulțumesc. Trecem la voturi. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul Lamentul 1, 77. Cine este pentru? 177. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 180. Pentru, împotrivă, verificăm 180. S-a deschis votul. se pare că nu votează toți colegii. Deci, din nou, avem 21 de cartele introduse, doar 17 au exprimat o intenție de vot. Vă rog frumos și votați. În continuare o persoană se pare că nu a votat. Bun, el a votat. Bun. Se adoptă. Trecem la compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 186 pentru, împotrivă. Verificăm 186. Cred că se respinge. S-a închis votul și se respinge. 188 retras. 189 cine este pentru? 189 împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, vot pe părți, două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la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 212 pentru, împotriva abțineri se respinge. 213 pentru, împotriva abțineri se, se respinge. Se adoptă. Încă o dată, 213 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotriva abțineri se adoptă. 229 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 223 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 222 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 224 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 226 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 227 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pe două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă. 247 pentru, împotriva, 247 pentru, 247 pentru împotriva abțineri se adoptă. 248 retras, 250 pentru împotriva abțineri se adoptă. 252 s-a retras, 253 se vot pe părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva abțineri se respinge. 254 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă. 258 pentru împotrivă abțineri se respinge. 261 pentru eh, pentru împotrivă abțineri se respinge. 255 pentru eh, împotriva abțineri se adoptă 264 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Compromisul G pentru, împotrivă abțineri se adoptă 268 de desubt, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, mulțumesc Mercedes, se adoptă. 273 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 276 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 274 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 275 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L, vot pe părți pentru, Eh, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul M pentru împotriva abțineri se adoptă, 299 pentru împotriva abțineri se adoptă, 300 retras, compromisul N pentru împotriva abțineri se adoptă, Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3, 2, 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 330 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 326 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 327 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 331 pentru împotrivă abțineri, se respinge 328 pentru împotrivă abțineri, se respinge 329 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. După aceea Amendamentul 33.2 și 333 pentru împotriva abțineri se respinge, 334 pentru împotriva abțineri se respinge, 335 pentru verificăm, 334 s-a deschis votul. cinci s-a deschis votul. Acum închidem votul și se respinge. 336 pentru, împotrivă. Verificăm 336 pentru că nu a fost concludent, s-a deschis votul. Și colegi care nu votează, dar închidem votul și se adoptă cu o largă majoritate. 337 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 338, 339 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 340 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 342 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 343 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul R pentru, împotriva abțineri se adoptă, 361 pentru, împotriva 361 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 356 retras, 359 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 363 364 retrase, 365 pentru. Am spus că a fost retras. 365 pentru, împotrivă, 365 nu a fost retras. Supunem la vot 365. Pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul S, vot pe părți. Două părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul T pentru, împotriva, abțineri, se adoptă și trecem acum la cont. De la 1 la 6, vot în bloc pentru, verificăm, cont de la 1 la 6, putem să votăm în bloc. Bun, Elmar, mulțumesc. S-a închis votul și se respinge. A fost o mică confuzie. Cont 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 8, 11, 13, 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 370 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă 371 pentru, Împotrivă abțineri se respinge 372 pentru, Împotrivă abțineri se respinge 373 pentru, retras. Compromisul U U pentru împotriva abține se adoptă 380. Pentru împotriva abțineri se respinge 381. Pentru împotriva abțineri se respinge 382. Pentru împotriva abțineri se respinge 383. Pentru împotriva abțineri se respinge 388. Pentru împotriva abțineri abțineri, 388 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 391 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 393 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 394 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 395 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 405 pentru, împotrivă, 405 pentru împotriva abțineri, se respinge 407 pentru împotriva abțineri, se respinge 406 pentru împotriva abțineri, se respinge 408 pentru împotriva abțineri, se respinge 4... Bun. 409 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 410, pen, se retrage compromisul V pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 418. 4 împotrivă, abțineri se respinge. 419. 419 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge compromisul W pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 426. 426 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 427 pe, retras, 428 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul X pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 437, unde avem uh, prima palucă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 443 Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 444 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 445 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 442 retras, 446 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 447 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 448 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 449 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 451 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 450 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 452 pentru, împotrivă, 452 pentru, împotrivă, verificăm 452 S-a închis votul și se adoptă 14 pentru, 10 împotrivă, 454 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 454 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 456 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 458 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 457 pentru, împotriva ținării se respinge. Par... Mă scuzați, mă scuzați, spune președinta. Da, se adoptă, dar putem verifica dacă doriți. 457. De s-a deschis votul. 457. Rejected. Se respinge. Închidem votul și se respinge amendamentul, deci mulțumim că Ați votat electronic. 455 se retrage. 459. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru împotrivă abțineri se adoptă. Acum trecem la Q. Nu, la 475 475 amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 76 se retrage, 476, 478 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 479 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 480 pentru împotriva abțineri se adoptă, 481 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul Z pentru, împotriva abțineri se adoptă, 490 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul RAP 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul AA Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Buget 19, puțin mai încolo. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Buget 4, 5, 6, 8 și 10 pentru, împotriva abțineri se respinge, 507 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 512 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 509 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 510 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 513 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 511 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 508 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 514 pentru împotrivă abțineri se respinge. 515 s-a retras. Ajungem la compromisul AB. Cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă. AC, compromisul AC. Avem două, vot, avem două părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva abțineri se adoptă și trece la compromisul AD și aici avem două părți. Prima parte la AD pentru împotrivă abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și trecem mai departe la amendamentul 546 s-a retras, 547. 547 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul AE împotrivă, ă, pentru împotriva abțineri se adoptă. AF. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 580. 81 și 82, trei amendamente împreună. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se resping. 583 pentru, împotriva abțineri, se resping. 586 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 584 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 585 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul AG, 500 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Trecem la 593, care a fost retras, deci compromisul AH urmează. AH pentru împotriva abțineri se adoptă. AI, cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 606 și 607 pentru împotriva abțineri se resping 608 pentru împotriva abțineri se respinge 611 pentru împotrivă abțineri, se respinge 612 pentru împotrivă abțineri, se respinge 609 pentru împotrivă abțineri, se respinge 610 și 613 pentru împotrivă abțineri, se adoptă apoi avem 614, 615, 616 împreună pentru împotriva abțineri se resping, 617 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul AJ în două părți. Prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă, a doua parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 626 pentru împotrivă, abțineri, se respinge, 628 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 629 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 630 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Apoi avem un amendament oral 1, cine este pentru, abțineri, ă, împotrivă, deci s-a respins. Pentru că dacă ridicați mâna între cele două întrebări, între pentru și împotrivă, nu știu ce votați. Deci la amendamentul oral 1, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AK, pentru împotriva abțineri se adoptă. AL, compromisul AL în două parți, uh, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 636 pentru împotriva abțineri se respinge, 639 s-a retras, 640 pentru împotriva abțineri se respinge, 642 pentru împotriva abțineri se respinge, 641 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul AM pentru împotriva abțineri se adoptă, 650 pentru împotriva împotrivă, abțineri se respinge, 651 pentru împotriva abțineri se respinge, 652 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 653 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 655 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 656 pentru împotrivă, abțineri abțineri se respinge 657 pentru împotrivă abțineri se respinge 658 pentru împotrivă abțineri se respinge 659 pentru împotrivă abțineri se respinge 662 pentru împotrivă abțineri se respinge 661 pentru împotriva abțineri se respinge 660 pentru împotriva abțineri se respinge. Ajungem la compromisul RAP 2, cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 666, cine este pentru împotriva abțineri se respinge. 665 pentru împotriva abțineri. Deci erați pentru, din nou, cite pentru, împotrivă. Verificăm electronic 665. Închid votul și se respinge. 6, 6, 7. 7 pentru împotrivă abțineri se respinge, 8 pentru împotrivă abțineri se respinge, 9 pentru împotrivă abțineri se respinge, 670 pentru împotriva abțineri se respinge 671 pentru împotriva abțineri se respinge 674 pentru împotriva abțineri se respinge 675 pentru împotriva abțineri se respinge 676 pentru împotriva abțineri se respinge Îmi cer scuze max 677 pentru împotriva abțineri se respinge <clears throat> Am încercat să-l susțin, dar n-am avut nicio șansă. Avem un amendament oral din partea domnului Görens la 672. Deci putem vota, da, o amendamentul oral. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă cu amendamentul oral. 673 mm, pentru, împotrivă, verificăm la 673. Ba nu, se respinge. Am închis votul. E respins. 678 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul AN pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem la 686. Cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. 687 pentru, împotriva din nou, pentru, împotriva abțineri se adoptă, 886 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul AO pentru, împotriva abțineri se adoptă, 699 pentru, împotriva abțineri se respinge, 700 pentru, împotriva abțineri se respinge, 701 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 702 se retrage, 703 pentru, împotrivă. Verificăm aici. Sau nu verificăm? La 703, nu e clar. Închidem votul și se respinge cu 10 la 13. Mergem la compromisul AP, vot pe părți prima, eh, cu amendament oral. E cineva împotriva amendamentului oral. Deci vă aduc aminte că în comisia noastră e suficient ca două persoane să fie împotriva oral, eh, amendamentului oral ca să nu-l votăm. Deci votăm pe părți cu amendament oral cu tot. Deci prima parte cu tot cu amendament oral, da? Votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AQ, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, AR pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 718 votăm a doua parte, a doua parte din 718 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Deci trecem la 724, 724, pe următoarea pagină, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 727, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 728, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 729, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 730, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 731, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AS, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 737 pentru, împotriva abțineri se respinge, 738 pentru, împotriva abțineri se respinge, 739 pentru, împotriva abțineri se respinge, 740 pentru, împotriva abțineri se respinge, 741 pentru, împotriva abțineri se respinge, 742 pentru, împotriva abțineri se respinge, 744 pentru, împotriva abțineri se respinge, 743 pentru, împotriva abțineri se respinge, 745 pentru împotriva abțineri se respinge, 746 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul AT pentru împotriva abțineri se adoptă, 749 mai jos pentru împotriva abțineri se respinge, 750 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul AU pentru împotriva abțineri se adoptă, 758 758 cine este pentru, împotrivă abțineri se respinge. 760 și 761 împreună, pentru împotriva abțineri se resping, 762 pentru împotriva abțineri se adoptă, 763 pentru împotriva abțineri se respinge, 764 pentru împotriva abțineri se respinge, 765 vot pe părți prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul AV, cine este pentru, împotriva abțineri, deci se adoptă, 771 pentru, împotriva abțineri se respinge, 772 pentru împotriva abțineri se respinge, 773 pentru împotriva abțineri se respinge, 774 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul AW, cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 780 mai jos. Cine este pentru? Pentru împotrivă, abțineri, se respinge, 783 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 782 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 784 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 785 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 786 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 787 se retrage, compromisul AX pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și trecem la AI, pe următoarea pagină, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 804, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 804. Deschid votul. Uh, the vote is closed. Închidem votul și avem 9 împotriva a 13 voturi, deci se respinge 805 s-a retras, 806 pentru, 806 pe următoarea pagină, pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 807 s-a retras, nu, verificăm la 806, vă rog. Se închide votul. Ba, iată, 11 la 10 voturi. Bine că m-ați controlat. Mulțumesc. 807 se retrage, 808 cine este pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul AZ pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 814 pentru, deci la 814 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 815 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 817 pentru împotriva abțineri se respinge, 818 pentru împotriva abțineri se respinge, 819 pentru împotrivă. Nu știu ce să zic. Probabil că se respinge, dar nu e clar. Deci, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 820 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul BA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 828 pentru împotrivă abțineri se respinge, 829 pentru împotrivă abțineri se respinge. In favor. 830 pentru împotrivă abțineri se respinge, 831 pentru împotriva abțineri se respinge, 832 pentru împotriva abțineri se, se adoptă, 833 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul BB pentru intervenție fără microfon, deci BB, da, pentru deci cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 842. 842. Aici avem vot pe trei părți. Prima parte pentru, împotriva obțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva obțineri se respinge. Partea a treia pentru, împotriva obțineri se respinge. 843 pentru, 843 pentru, împotriva obțineri se adoptă. 847 nu se votează. Compromisul BC pentru. Împotriva obțineri se adoptă. Trecem la 853. Vă rog, dacă cineva protestează, trebuie să facă într-o formă inteligibilă, spune președintele. 853 pentru, împotriva obțineri se adoptă. 854 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B, D. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. B, E. Pe două părți, B, E. Prima parte, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Iar acum trecem la 864. 864 pentru, împotriva abțineri se, se respinge. 865 pentru, împotriva abțineri se respinge. 866 pentru, împotriva abțineri se respinge. 867 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 868 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul BF pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 870, 870 pe părți prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva, cred că e mai bine să verificăm la partea a doua, la 870, vot electronic. El mai trebuie să apeși pe buton. Votul s-a închis și se respinge. Vedeți dacă nu apăsați pe butoane, că nu știți niciodată 871 pentru, împotriva. Deci, din nou, aici nu e clar, trebuie să verificăm la 871, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 12 la 11 se adoptă. 872 pentru, împotriva, Verificăm și aici, la 872, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 14 la 9, 873 pentru, 873 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 875 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 876 pentru, împotriva abțineri se respinge, 8 74 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum compromisul BG pe părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 878, 878 pentru, împotriva abțineri se respinge, 879 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamente avem la 105, alinatul 105, un amendament oral cu de ECB pentru împotriva obținerea se adoptă. Ă, Citați și considerent amendamentul 1 pentru împotriva PP-ul este pentru, da, deci se adoptă amendamentul 2 pentru, da, Amendamentul 2. Amendamentul 2, vă rog, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Asta pentru că eu nu am uh, lista uh, grupurilor, cum au alte, alți președinți de grupuri, am doar lista de la AFCO, deci nu știu cum votează PP-ul, ci trebuie să vă întreb. Deci suntem la, la da, am, re, respectă regulile, amendamentul 11, prima parte acoperită, partea a doua votăm, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 12, pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 10, pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 14, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 15. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 21 pentru 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 27 pentru 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 34 4 a fost retras. Trecem până la 49. 49 pe următoarea pagină, 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Păi trecem la 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 60 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 61 a fost retras, 64 pentru, împotriva abținere se adoptă, 66 pentru, împotriva abținere se adoptă, 72 pentru, împotriva abținere se adoptă, 70, 70 pentru, împotriva abținere se, se respinge, 71 pentru, împotriva abținere se respinge, 67 pentru, împotriva abținere se respinge. 68 pentru, împotriva abțineri se respinge. 73 pentru, împotriva abțineri se respinge. 69 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 74 pentru, pentru, împotriva abțineri se respinge. 75 pentru, împotriva abțineri se respinge. Da, am dat mai multe pagini și am ajuns la 107 pentru, împotriva abțineri se adoptă 109 pentru, împotriva abțineri se adoptă 110 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Elba, n-ai votat amendamentele mele, îmi pare rău. Da, acum votez cu două mâini, mulțumesc. Bun, 108 acum, pentru, împotriva, 108 împotriva. Împotriva. Abțineri se respinge. 117 pentru, împotriva abțineri se respinge. 112 pentru, împotriva abțineri se respinge. 115 pentru, împotriva abțineri se respinge. 111 a fost retras, 113 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vreți să verificăm? Nu. 118 caduc, 114 pentru, 114 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm 114. Verificăm 114, votul s-a închis și se respinge. 11 la 11, dar el m-ar votat de data asta, deci e în regulă. Bun, acum 116. Osta 16, 116 a produs anumită confuzie.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 deși cele de repetare a votului am votat deja și se poate rezolva doar la plenar. Scuzați, a fost un vot cu apel nominal, spune cineva din sală. Ședinta, e vot electronic. Vot electronic, nu vot cu apel nominal. Îmi trebuie supus la vot la plenară, dar socialiștii trebuie să știe cum votează. Intervenții fără microfon din sală. So we, we, we can, can we vote?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 grupul a admis că a făcut o greșeală, grupul socialist. Atunci, dacă se opune cineva sau acceptăm că grupul a făcut o greșeală și procedăm în consecință. Intervenții fără microfon din sală. Președinta, se opune cineva soluției pe care tocmai v-am expus-o. Deci, socialiștii au greșit și vor să corecteze greșeala. So if nobody is against this correction by... Deci nu se opune nimeni, socialiștii vor să corecteze, au admis că au făcut o greșeală. And they want to correct. So you, nobody is against, so it's done. Okay. Bun, deci nu se opune nimeni. Deci se adoptă. 800. Mă scuzați, 116 spune președinta. Dragi colegi, trecem la 116. Cine este pentru, împotrivă? Verificăm la 116 cu vot electronic. Vă rog să vă gândiți de două ori înainte să votați. Sunt unii care nu votează, dar trebuie să uh, închide votul. Nu putem aștepta în nesfârșit. Bun, se adoptă. 12 la 10 se adoptă. Iar acum trecem la 133. 3. Vă rog, cine este pentru 133? Împotriva abțineri se respinge 30 pentru, împotriva abțineri se respinge 132 pentru, împotriva abțineri se respinge 131 pentru, împotriva abțineri se adoptă 134 pentru 134 pentru, împotriva ține se adoptă, 135 pentru, împotriva, vă rog, mă rog, trebuie să verificăm 135. Okay. The vote is closed and it is uh, adopted. S-a închis votul, se adoptă de deci cele 9, zicem la 139 pentru, 139 pentru împotriva abțineri se adoptă, 142 pentru împotriva abțineri se adoptă, 141 pentru împotriva abțineri se adoptă, 140 pentru 140 pentru împotriva abțineri se adoptă, 82 pentru împotriva abțineri se adoptă, 143 pentru împotriva abțineri se respinge, 144 pentru împotriva abțineri se respinge, 145 pentru, împotriva abțineri se respinge, 147 pentru, împotriva abțineri se respinge, 146 pentru, împotriva abțineri se respinge, 148 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 149 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 150 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 883 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 156 pentru, împotriva abțineri se respinge, 161 pentru, împotriva abțineri verificăm, 161 verificăm prin vot electronic, votul s-a închis și 12 la 11 se adoptă. 157 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 160 retras, 162 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 163 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 158 pentru, împotriva abțineri se, se respinge, 159 pentru, împotriva abțineri se respinge. Nu, se adoptă, spune președinta. Din, repetăm 159, cine pentru, împotriva, nu, verificăm prin vot electronic. Nu, Pepe a făcut o greșeală înaintea votului. Închidem votul și se adoptă. Iar acum, considerente de la bugete, CDE, cine este pentru, CDE împotrivă, abțineri se respinge sau se resping aceste considerente. Acum considerentele cont A, B, C și F. Pentru, împotriva, abțineri se resping aceste considerente. Și acum votul final, vot cu apel nominal. Vă rog să nu mai greșească nici verzii, nici alții. Acum să vedem cineva va mai greși, poate liberalii. Deci, Haideți să deschidem uh, votul. Deci votul este deschis. Avem 16 pentru 6 împotriva o abținere. Felicitări! Mă rog, 6 voturi împotriva.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 colleagues, can you check? Stimați colegi, vă rog să verificați dacă aveți uh, toți colegii din grup prezenți în sală ca să putem începe. Here it is that I, I do the exactly the same color, so we yeah. vote the, the white. Yeah, but then, uh, for instance, here. Yes. Uh, Uh, Stimați colegi, uh, votul va fi ceva mai complicat. Deci nu vom putea să avansăm atât de repede și trebuie să fim foarte, foarte precauți. Da, Sven, nu vrei să mergem mai repede? Vedeți cum poate președintele să facă tuturor pe plac când opiniile sunt atât de divizate. Deci aș vrea să începem. Putem să verificăm uh, odată folosind consolele să vedem. Avem 22 de cartele introduse. Toată lumea prezentă în sală v-aș ruga să și participe la acest, acest test. În continuare lipsesc 3 voturi. 22 cartele introduse, doar 20 de persoane au uh, apăsat și pe buton. Nu știu ce vrea să însemne asta. Avem și un vot împotrivă, se pare. Se pare că două persoane nu au uh, votat. Deci cineva deja se pare că a protestat. Deci doi. Haideți să votăm. Este vorba de raportul lui Kiefer Hofstadt și începem cu compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 273. Pagina următoare. 273 pentru. 273. 273. Pentru împotrivă, abțineri se respinge 274. Pentru împotrivă, abțineri se respinge 275. Pentru împotrivă, abțineri se respinge 277. Pentru împotrivă, abțineri se respinge 289. Nu. Nu. Continuăm, continuăm. 282 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 278 pentru, am greșit? Nu. 278 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 285 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 279 pentru, împotriva abțineri se respinge 2-8-0 pentru, împotriva abțineri se respinge 2-8-7 pentru, împotriva abțineri se respinge 2-8-4 pentru, împotriva abțineri se respinge 2-8-1 pentru, împotriva abțineri verificăm 281 S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Da. 10 eh, pentru 11 împotrivă se respinge. 283 pentru împotrivă. 283 pentru împotrivă. Verificăm 283. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 12 pentru, 9 împotrivă, 2, 8, 6 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Nu. 286 verificăm electronic. Închidem botul. Se respinge. Trecem la 276 pentru împotrivă. Abțineri se respinge. 289 pentru împotrivă. Verificăm 289. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge 10 pentru 13 împotrivă, 290 pentru împotrivă, verificăm 290. Se respinge 10 pentru 6, 13 împotrivă. Compromisul B pentru împotrivă abțineri se adoptă. 293 293 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 297 pentru, împotrivă, verificăm, 297 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge 11 la 11. 299 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 300, 301 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 310 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 311 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 312 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 309 pentru, împotrivă. Verificăm, 309 Trebuie să fim siguri. Se respinge 10 pentru 14 împotrivă. 302, 305 pentru împotrivă. Abțineri. Abțineri se respinge. Așteptăm și pe Vivian. 303 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 304 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 307 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 306 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 308 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 313 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 313, s-a deschis votul. 313. Avem un vot din partea PPE în plus. Deci, acum e bine. Se respinge. Compromisul C pentru împotriva abțineri se adoptă. 3, 2, 2 6 pentru împotrivă abțineri se respinge, 327 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 328 pentru, împotrivă, verificăm 328 pentru, s-a deschis votul mai. S-a închis votul, se respinge, 329 uh, pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 330 pentru, împotriva abțineri se respinge 331 pentru, împotriva abțineri se respinge 332 pentru, împotriva verificăm 332 S-a închis votul și se respinge 10 pentru 14 împotrivă. 3-3-3 pentru, împo- pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 334 și 338 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 335 pentru, împotrivă, verificăm 335. S-a deschis votul, s-a închis votul. Și și 8 pentru 16 împotrivă se respinge 337 pentru împotriva abțineri se respinge 336 pentru împotriva abțineri se respinge 338. Nu se votează compromisul de unde avem vot pe părți. Prima parte din punctul D pentru împotrivă abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotrivă abțineri se adoptă. 346 pentru 346 pentru împotrivă abțineri se respinge 347 pentru împotrivă abțineri se adoptă 348 pentru da s-a respins ați votat împotrivă bun bun bun bun e vina mea spune președinta 347 pentru pentru gol. Repet, pentru, împotrivă. Va trebui să verificăm. Da, nu trebuie să domina pe alții, trebuie să uh, ne acuzăm pe noi. S-a închis votul, cred că am închis votul și 11 la 11 se respinge. 3, 4, 8, da, 3-4 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 3-4-9 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul E pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 3-5-1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 362 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 363 pentru, împotrivă, a, verificăm 363. S-a deschis votul. 363. S-a închis votul. Se respinge. 364 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 365 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 370 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 367 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 368 și 69 pentru, împotrivă. Verificăm 368 și 369. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 10 pentru 14 împotrivă, 371 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 372 pentru, împotriva abțineri se respinge, 366 pentru, împotrivă, nu știu, trebuie să verificăm, 366 s-a deschis votul. S-a închis votul și 10 pentru, 14 pentru împotrivă, se respinge. 373 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 374 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 375 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 376 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 392 392 pentru, împotrivă, abține, se respinge 393 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 394 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 395 pentru, împotrivă, putem verifica, cred că se respinge, se respinge Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă H. Nu, mă scu... Nu. În 407, da, am fost indusă în eroare. 407 pentru, împotrivă, abțineri se, cred că se respinge, dar verificăm 47. S-a închis votul și se respinge. Trecem la 408 pentru împotrivă. PPE-ul n-a votat. Deci ați fi pentru. Verificăm 408. S-a închis votul și se respinge 9 pentru 13 împotrivă. Trecem la H acum. Compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă. Pe aceeași compromisul I pentru I sub H I pentru împotrivă abțineri se adoptă. 424 424 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 425 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 426 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 427 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 444 pentru, împotrivă, verificăm 444. S-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. 449, 441 pentru, împotrivă, se respinge, 450, 450 pentru, 4-5-0 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 4-4-3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 4-4-6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 4-4-7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 4-4-5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Socialiștii și PP-ul au fost pentru. Cine a zis cec? 445, verificăm bine. S-a închis votul și se pare că s-a adoptat 4, 4, 8, 4, 4, 2 caduce, 4, 5, 3 pentru, împotrivă. Verificăm, 4, 5, 3 s-a deschis votul. Bun. Patru, cinci, trei, vă rog. În continuare, cinci șase persoane n-au votat. Bun, să așteptăm. 4, 5, 3, stimați colegi, putem închide votul acum. Se respinge 8, 16 împotrivă. Compromisul L pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la compromisul M, vot trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a treia pentru, împotrivă. Verificăm partea a treia. S-a deschis votul. se respinge 10 pentru 13 împotrivă 4 6 3 pentru împotrivă abțineri se respinge am votat împotriva compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă 4 6 5 pentru împotriva împotrivă pentru împotrivă abțineri se respinge. 466 pentru împotriva abțineri se respinge, 467 pentru împotriva abțineri se respinge, 469 pentru împotrivă deci acum pentru împotrivă deci sunteți împotrivă din nou, 469 pentru împotriva abțineri se respinge, 470 pentru împotrivă. Verificăm la 470. Am închis votul și se respinge 471 pentru împotrivă abțineri se respinge 472 pentru împotrivă, abțineri se respinge 473 pentru împotrivă, verificăm 473 închidem votul se respinge 6 pentru 15 împotrive compromisul N, vot pe părți prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă a doua parte pentru împotriva abțineri se adoptă trecem la 474 pentru 474 în mijlocul paginii pentru, împotrivă, abțineri se adoptă compromisul O pentru împotrivă abțineri se adoptă, compromisul P pentru împotrivă abțineri se adoptă, 508 pentru împotriva abțineri se respinge, 509 pentru împotriva abțineri se respinge, 510 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul Q pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 515 cu două părți, votăm a doua parte din 515 pentru împotriva abțineri se respinge. 520 pentru, împotriva 520 în jos pe pagina pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul R, aici avem din nou vot pe părți, prima parte din R pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva, cred că se adoptă, dar trebuie să verificăm, haideți să verificăm a doua parte, că ne mișcăm mai repede decât să mai dezbatem. Închidem votul. Închidem. Se respinge. <laughs> so, 5 for 1. 5 for 1. 400 541, 541 pentru, 541 pentru, împotrivă, verificăm electronic la 541. Sunt doar două persoane care ridică mâna 541 Închidem votul. Se respinge. 10 pentru, 14 potrivă. 400, 542 pentru împotriva abțineri se respinge. 543 pentru împotriva abțineri. Verificăm 543. Deschidem votul. Am închis votul. Și se respinge. 544 pentru împotrivă. Verificăm 544, se deschide votul. Închidem și se respinge. Compromisul S. E o parte din compromisul R pe care l-am votat. Deci votăm pe S pentru împotrivă abțineri se adoptă. Verificăm. Verificăm la compromisul S. Se închide votul și se adoptă. 13 pentru, 11 împotrivă. Deci, trecem la 561. 561. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 562 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 563 pentru, împotrivă, abțineri. Aici verificăm. 563, deschid votul. Am închis votul. Se respinge 564 pentru, împotriva, verificăm 564. Deschidem votul pe 564. Se închide votul și se respinge 565 pentru împotrivă, 565 pentru împotrivă. Verificăm 565, stimați colegi, o să ne apuce noaptea aici. Dacă nu, dacă nu votați, Haideți, vă rog să votăm electronic la 565. Deci, vreți să le votăm în bloc? Bine. De la 565 până la 572. Bun. Deci, pentru... Împotrivă. Pentru împotrivă ce să fac, nu știu ce să mai fac. Deci, din nou, pe tot blocul de amendament, 565 până la 571, cine, 570, cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Bun. Compromisul T. T. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Deci acum ajungem la 593. Votăm. 593 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 594 pentru, împotrivă. Nu știu. Haideți să verificăm la 594. Închidem votul și se respinge 10 pentru 13 împotrivă. Trecem la compromisul U. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 607 pentru împotrivă a, verificăm la 607 și s-a închis votul se respinge 12, 12 pentru, 12 împotrivă. 610 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 612 pentru, împotrivă. Aici verificăm la 612. Deschid votul. Se respinge. Haideți să repetăm, ceva n-a mers bine cu sistemul de vot. Deci, anulăm votul electronic și reluăm. Nu știu ce s-a întâmplat, dar acum deschid votul. Deci se respinge. 10 pentru, 14 împotrivă. 614, 614, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul V, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 626 și 627 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Deschidem votul electronic pentru acestea două, 626-627. Am închis votul și se respinge. Trecem la compromisul X. Compromisul W, se corectează președinta. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul X pentru împotriva abțineri se adoptă. Și trecem la 660. Pentru împotriva abțineri se respinge. 662 pentru împotriva abțineri se respinge, 663 pentru împotriva abțineri se respinge, 664 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul Y pentru împotriva abțineri se adoptă, trecem la 7, 678 pe următoarea pagină, cine este pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul BB pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul Z pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem mai departe la 697 și 698 împreună. Cine este pentru împreună, împotrivă abțineri? Deci 697 și 98. Cine este pentru împotrivă abțineri se resping. 708 pentru împotrivă abțineri se respinge. 709 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul AA pentru împotriva abțineri se adoptă, 711 pentru împotrivă. Cred că trebuie să verificăm la 711. E mai bine să verificăm. Închid votul și se respinge. Deci 712 pentru împotrivă abțineri se respinge, 713 pentru împotrivă. șapteste pentru împotriva abțineri se respinge, 716 pentru împotriva abțineri se respinge, 717 pentru împotriva abțineri se respinge, 718 pentru împotriva verificăm Socialiștii au votat pentru, nu, împotrivă, deci se respinge. Compromisul AB pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 729 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul AC pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AD pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 733 733 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 739 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 745 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 746 pentru împotriva abțineri se respinge, 747 pentru împotriva abțineri se respinge, 748 pentru împotriva abțineri se respinge, 749 pentru împotriva Verificăm 749, deschid votul electronic. Închid votul. Se respinge. 750 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul AE, vot pe părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. 755 pentru, împotrivă, 755 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 754 pentru, împotrivă. socialiști au votat pentru. Deci, haideți să verificăm la 754. se respinge, deși socialiștii au votat pentru, deci se respinge. Compromisul AF pentru, împotrivă, Jerome, ați votat? Deci pentru. Bine, se adoptă atunci 663 763 cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 764 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 765 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul AG pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 768. Aici votăm a doua parte. Cine este pentru, abțineri, ab, împotriva abțineri se respinge, 769 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul AH pentru împotriva abțineri se adoptă, trecem la 775, la pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul AI, AI pentru, împotriva abțineri se adoptă, Acum trecem la 782 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul AJ pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 806. 806 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 807 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 8, 808 pentru, împotrivă, abțineri. Aici verificăm la 808, deschid votul. S-a închis votul și se respinge. 809 pentru, împotrivă, verificăm 809, deschid votul. Am închis votul și se respinge 9 pentru 15 împotrivă, 810 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul BB. Aici nu votăm. 820 pentru împotrivă. Haideți din nou. 820 pentru împotriva abțineri se adoptă. 821, 819 pentru împotrivă, abțineri. Aici verificăm, cele două sunt identice, deschid votul electronic. Mai sunt două persoane care trebuie să voteze. Închidem votul și se respinge 10 pentru 11 împotrivă. 822. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 823 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 824 pentru, împotriva, abțineri. Deci la 824 pentru, la 824 pentru, împotrivă, haideți să verificăm 824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 Verificăm electronic. 825. Am închis votul. Și se adoptă cu mare majoritate. Trecem la compromisul A, K, pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, da. Trecem la compromisul AL, vot pe părți prima parte, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, verificăm partea a doua rapid. <clears throat> Am închis votul și acum Bun, deci votul este închis și se respinge, dar la egalitate 12 la 12. Strasbourg. 829, 829 pentru, 829 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 832 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul AM pentru, împotriva, compromisul AM pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AN pentru, Împotriva abținerii se adoptă. Compromisul AO pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 836 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 837 pentru. Împotriva. Verificăm 837. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 12 la 11, 8, 3, 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8, 3, 9, 8, 40, 8, 41, 8, 42, împotrivă, pe, împreună pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8, 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8, 4, 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8, 4, 3 pentru împotriva puterea se respinge, 845 pentru împotriva abținere se respinge, 850 pentru împotriva abținere se respinge, 844 pentru se respinge, 847 pentru abținere se respinge, un minut, vă rog. Against. Pentru împotriva se respinge 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8, 52 eh, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8, 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8, 54 pentru. 5 și 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8, 6, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 8, 5, 8, 55 pentru împotrivă, abțineri, 8,58 pentru împotriva abțineri se respinge. 8,59 pentru împotriva abțineri se respinge. 8,60 pentru împotriva abțineri se respinge. 61 in favor. 8,61 pentru împotriva abțineri se respinge. 8,63 și 64 pentru împotriva abțineri se respinge. 865 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 866 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 862 pentru, verificăm, 862. Votul s-a închis și se respinge cu mare majoritate 8 868 pentru, împotriva, abține, se respinge. Compromisul AQ pe părți. Două părți, prima parte, se adoptă partea a doua pentru, împotriva abțineri, se respinge. Bun. 8, 8, 1 pentru împotriva abțineri se respinge. vă rog a cerut cuvântul. Domnul Gărens îmi spune că vrea să retragă amendamentul. Cred că e o idee bună. E un amendament important. și vom discuta ideea când vorbim despre rezoluția privitoare la Brexit în luna martie anului viitor. Că nu putem aștepta să se schimbe tratatul înainte. Deci, o retrageți, retrageți în numele lui. Bun. Compromisul AR pentru împotriva abținerea se adoptă. 84 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AS pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 889 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 890 pentru, împotriva abținere se respinge. Cod 16, buget 6, identice pentru împotriva abținere se adoptă. Compromisul 80, vot pe părți, prima parte, e 18. AT, mă scuzați, pentru împotriva. Verificăm prima parte la compromisul AT. Votul s-a deschis. Minutul s-a închis. Se adoptă cu 15 cu 7. Partea a doua, cine este pentru, <clears throat> împotrivă. Verificăm la partea a doua. Votul s-a închis. Se respinge. Iar acum trecem la 903. 903 903 pentru împotriva verificăm la 903 votul s-a deschis Domnul Castaldo, cred că trebuie să votăm anumite amendamente care au fost acoperite partea a doua de la 80, de la AT, mă scuzați că a fost respins. Nu s-a verificat și se pare că nu e așa. Aici, în vota mea, în lista mea de vot, mă scuzați, se spune că ar trebui să votăm. So it means by default. <coughs> yeah, so, yeah. So by default it falls? Nu, sunt caduce, spune președinte, deci nu votăm. Nu le spune la vot. <laughs> All the same. No, just... This is logical. <laughs> But I will ask you. Uh, sorry. I, I don't yeah. want to take Nine, the floor because I would be well, too superficial, so can we just give a second to the... Spune președinte, haideți să dăm cuvântul persoanei care a alcătuit voturile, lista de voturi, adică mai degrabă să îi lăsăm timpul să verifice. Well, sorry, we, we just have to check it. Chairman, could you explain why the delay and what's happening? Eh, Doamna președintă, de ce întârzierea asta? Ce se întâmplă? What? Uh, we have to check because there is a difference of opinion. Trebuie să verificăm uh, cine, domnul Castaldo m-a rugat să uh, verificăm, să vedem de ce sub, nu se votează partea a doua amendamentelor la AT și tocmai se verifică. A partea a doua de la amendamentul de compromis a fost respins și atunci întregul text devine caduc. Partea a doua devine caducă, deci nu putem vota. Nu putem spune la vot 901. But when a compromise uh, falls, we vote all the things. Yeah, but the whole text. I understand that we don't vote, so președinte. Înțeleg că nu votăm. Pare rău pentru cei care nu mai au răbdare. Trecem la 903, din nou, 903, cine e pentru? Împotrivă. Poate răspunsul e că unii nu votează. De aceea facem pauze. Deci 903, vot electronic, pentru că nimeni nu ridică mâna. 903, votul s-a deschis. The vote is closed and it is rejected. Votul s-a uh, um, încheiat și se respinge 904, se respinge 905 pentru, împotrivă. Verificăm la 905. Votul s-a deschis. 905, vă rog. Votul s-a închis și se respinge. 96 pentru, împotriva. Abțineri se respinge. 98 pentru. <clears throat> împotriva abțineri se respinge. 99 pentru. Împotriva. Verificăm la 99. Votul s-a deschis. închis, se respinge. Compromisul A, U, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul A, V, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 921 pentru, împotriva abțineri se respinge. 925 pentru, împotriva. Verificăm 925. N-am da, votat toți colegii, dar n-am ce să fac. Încheiem votul. Se respinge 921, acum 926, 927, 928. Cine este pentru, împotriva, abțineri? O ridică mâinile cei de la PP, deci înțeleg că se respinge. 9, 2, 9, 9, 2, 9, mă scuzați, 9, 2, 9, pentru, împotriva abținerea se respinge. 930 pentru, împotriva abținerea se respinge. Compromisul AW pentru, împotriva abținerea se adoptă. Compromisul AX pentru, împotriva abținerea se adoptă. 944 pentru, împotriva, verificăm la 944, votul s-a deschis. 944, votul s-a deschis, votul s-a închis și se respinge. 943 pentru, împotrivă. Verificăm la 943, votul s-a deschis. Votați foarte lent și nu putem, nu știu, poate aparatele sunt de vină. În fine, votul s-a închis și se respinge, 9 la 13, compromisul AW, pentru pre, ă, a Y se adoptă. Verificăm. Intervenție fără microfon din sală. Verificăm. A Y, compromisul A Y. Nu. s-a deschis. totul s-a închis adoptă 16 la 5. Trecem acum la 9, 5, 8, 9, 5, 7. Nu, 9, 5, 8, spune președinta, pentru 9, 5, 8, pentru, împotriva. Doar că prea este împărțite în cadrul grupurilor, deci 9, 5, 8, s-a deschis votul electronic. Votul s-a închis. Te respinge. 9 la 13. Trecem la 959 pentru. Împotriva verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 9 6-1 pentru împotriva abținere se respinge 9-6-2 pentru împotriva obținere se respinge 9 6 2 pentru împotriva obținere se respinge 9 960 pentru, împotriva abțineri se respinge, 963 pentru, împotriva abțineri se respinge, 964 pentru, împotriva abțineri se respinge, 966 pentru, verificăm, la 966 s-a deschis votul. Votul s-a închis, se respinge. 971 pentru. Verificat la 971. Votul s-a deschis. Ce să mai facă? <clears throat> Votul s-a închis. Ne respinge. 968 pentru împotriva abținere. Se respinge 965 pentru împotriva abținere. Se respinge 972 pentru împotriva ține se respinge 967 pentru împotriva ține se respinge 969 pentru împotriva ține se respinge 970 pentru împotriva verificăm la 970 votul s-a deschis votul s-a închis se adoptă 14 la 8 973 pentru împotriva abțineri se respinge, 974 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 975 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 976 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 977 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 980 și 981 pentru, împotriva, abțineri se respinge, resping, acestea 979 pentru, împotriva abținere se adoptă, 982 pentru, împotriva abținere se adoptă, 978 pentru, împotriva abținere se respinge, 94 pentru, împotriva abținere se respinge, 97 pentru, împotriva verificarea 987, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 12 la 10. 9 8 8 pentru. Împotriva. Verificăm. 9 8 8. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge 7 la 14. 9 8 9 pentru. Împotriva. Verificăm. 9 9. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge 9 la 13, 9 9 0 pentru, împotriva. Abține se respinge 9 9 1 pentru, împotriva. Abține se respinge 9 9 2 pentru, împotriva. Abține se respinge 9 9 3 pentru, împotriva. Abține se respinge 9 9 4 pentru, împotriva împotriva abținere se respinge, 995 pentru, împotriva abținere se respinge, 996 pentru, împotriva abținere se respinge, 997 pentru, împotriva abținere se respinge, 998 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul RAP, buget pentru, împotriva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 think we missed this one. Yeah, but then it's all false. Yeah, but we were all voting against it, so anyway, it was okay, so we can still vote. Uh, dear colleagues, we, we just, if you could allow me now, if you could go one page back, there is... Dragi colegi, spune președinte, avem acolo un buget 3 cu câteva pagini uh, în urmă pe care nu l-am supus la vot și dacă acceptăm asta, toate celelalte sunt caduce. Dar oricum au căzut la vot. Dar n-am supus la vot buget 3 mi A fost o greșeală, îmi pare foarte rău, din cauza culorilor s-a întâmplat. Deci supun la vot buget 3, dacă vedeți unde e. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm cu vot electronic, buget 3. Se adoptă. Oricum nu se schimbă nimic altceva. Acum 9, 9, 9, 999 și 1000. Cine este pentru? Că am respins compromisul. Deci ne spune votul 1 câte 1. 999 și 1000. Cine este pentru, împotriva, Ne abține, se respinge. 1000 și 1 pentru împotriva abțineri se respinge 103, oh, pardon, 1003 pentru împotriva abțineri se respinge 1002 pentru împotriva abțineri se respinge 1004 pentru <clears throat> împotriva mă rog, dacă vreți putem verifica, deși a fost clar 1004, verificăm Nu, nu cred că nici dumneavoastră n-ați fost, n-ați fost avut o poziție unitară. Buget 10. Buget 10. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se adoptă? Buget nou. Pentru, împotrivă. Verificăm electronic. Trebuie să ne concentrăm, pentru că sunt multe. Budget 9, we vote electronically, the vote... Budget 9, votăm electronic, s-a închis votul și se respinge 11 la 11. Budget 2, uh, 7 <laughs> 5, 6, 7, 8. Control bugetar uh, nu, un bloc. Se respinge. Control 3 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 4 pentru, împotriva, verificăm. Uh, control bugetar 4, s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Și se adoptă. Control 5, 6, 7, 8. Vot în bloc pentru. Împotriva. Verificăm. 5, 6, 7, 8. Vă rog să votați. Ne pregătim să închidem votul, îmi cer scuze. S-a închis votul și se adoptă 9 pentru împotriva, 9 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 12, 13, 14, 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A, Z pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1007 pentru, împotrivă, verificăm. 1007 s-a deschis votul. Cred că se respinge, dar verificăm. S-a închis votul și se respinge. 1008 pentru, împotrivă. Cred că aceeași majoritate uh, a respins, dar uh, să vedem. Compromisul BA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 1021 pentru, pentru, pot, împotrivă, abțineri, se respinge. 1025 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1026 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1027 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1028 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1029 pentru, împotrivă abțineri se respinge 1030 pentru, împotrivă abțineri se respinge 1031 pentru, împotrivă abțineri. Nu știu, verificăm, îmi cer scuze. Deci verificăm 1031. 1031. S-a închis votul. 9 pentru 11 împotrivă se respinge. Ce facem acum? BC. Compromisul BC. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la considerentul 1. Pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul BD pentru împotrivă abțineri se adoptă. 3 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul BE pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotrivă abțineri se respinge. 6 pentru împotrivă abțineri se respinge. BF pentru împotriva abțineri se adoptă. BG pentru împotriva abțineri se adoptă. BH pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, sunteți pentru. Bun. Verificăm 17. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge 18 pentru împotrivă, abțineri, 18 pentru împotrivă, se adoptă. Abține, se adoptă. 19 pentru împotrivă. Verificăm 19, s-a deschis votul. Vot 19. Verificare electronică. Încă două persoane să își exprime intenția de vot. Acum o persoană n-a votat. Acum a votat toată lumea. Bun. Bun. Dar acum diferența este mai mare. Bun. Se respinge. 20 pentru împotrivă. 20 pentru împotrivă. Se respinge 21 pentru împotrivă. Verificăm 21. S-a deschis votul. De data asta uh, nu uh, a fost nicio rezultat confuz, s-a închis votul, se respinge. B, I pentru împotriva abține se adoptă B j pentru împotrivă abțineri se adoptă B k pentru împotrivă abțineri se adoptă compromisul B l pentru uh, nu da, mă scuzați, 25. Aveți dreptate. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. BL pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abține, se respinge. BM pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 29, partea a doua. 29, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge respinge, 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul BN pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 48 pentru, împotrivă, verificăm, 48 S-a închis votul și se respinge. Compromisul BO pentru împotrivă. Cred că BO se adoptă sau se respinge. Ghi. La BO nu a votat nimeni. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 64 pentru împotrivă abțineri se respinge. 65 pentru împotrivă abțineri se respinge. 66 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul BP, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 73. Pentru, 73, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 73, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge 11 la 11, 77 pentru împotrivă, 77 pentru împotrivă. Verificăm 77, s-a deschis votul. S-a închis votul și 11 la 11 se respinge. Compromisul BQ pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. BR pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. BS pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 88 pentru, împotrivă, Cred că se respinge, dar verificăm. Dacă doriți, 88. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge 8 pentru 12 împotriva, 89 pentru împotriva, abțineri se respinge. Compromisul BT pentru împotriva abțineri se adoptă. Bun. 101 și 102, 103 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotrivă. Verificăm 107, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru. Bun. No. 111 se adoptă. Trecem uh, 106 și 110 pentru împotriva abțineri se respinge 106. Verificăm 106. O șase și se respinge 11 la 11. Vă rog să fiți atenți când votați. 110. Stimați colegi, votăm 110 pentru împotriva abțineri. Se respinge. 112 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul BU pentru, împotriva abțineri se adoptă BV. Vot pe părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri. Verificăm partea a doua de la BU. S-a închis votul. 10 pentru 11 împotrivă. Deci o persoană care n-a votat ar fi putut să schimbe soarta votului. Nu, se respinge. Compromisul BW, vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua pentru, împotrivă. Verificăm partea a doua BW. S-a închis votul și se respinge. 1-3-5. 1-3-5 pentru, împotrivă, ab, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul BX pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul BY pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 153 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul BZ pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul CA pentru împotriva abțineri se adoptă. CB pentru împotriva abțineri se adoptă. 163 pentru partea a doua 163 pentru împotriva abțineri se respinge. 165 pentru împotriva Verificăm. 165 s-a deschis votul. S-a închis votul. Cineva are carte la introdusă, dar nu votează. 10 pentru 11 împotrivă se respinge. Compromisul CC uh, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Ghi era împotrivă? Nu. Compromisul CD pentru împotrivă, abține, se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul CE pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, pentru, verificăm, 180. Închidem votul și se respinge 9 pentru 11 împotrivă, 1, 8, 1 pentru împotrivă, Verificăm pentru că nu mi-am dat seama. 181. Închidem. Da? Se adoptă. Compromisul CK pentru împotrivă abțineri se adoptă. 184 pentru împotrivă abțineri se respinge. 188 pentru împotrivă abțineri se respinge 189 pentru, împotrivă abțineri se respinge 186 pentru, împotrivă abțineri se respinge 185 pentru, împotrivă. Sunteți împotrivă, deci se respinge 187 pentru, împotrivă abțineri, se respinge compromisul CF pentru împotrivă abțineri, se adoptă 202 pentru împotrivă, abțineri, se respinge 203 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge compromisul CG pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul CH pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromis 221 pentru împotrivă abțineri se respinge. 222 pentru împotrivă abțineri se respinge. 223 pentru împotrivă, abțineri, se respinge, 224 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, compromis CI vot pe părți, prima parte pentru CI pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, se adoptă și partea a doua și trecem la 237 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă Compromisul CJ pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și 255 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 256 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 257 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 259 pentru, 259 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, ABC, control bugetar pentru, ABC, control bugetar pentru, împotrivă, abțineri, se respinge și, vă rog, o solicitare din partea domnului Fox, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Grupul EGR a pregătit o opinie minoritară care a fost distribuită și uh, uh, aș putea să-i dau citire, dar cred că e cazul să economisim timp. Da. Doriți să-i dau citire? Nu. Deci vreau să uh, vă ajut, dar uh, să vedem dacă îndepliniți toate condițiile. Nu? Uh, sunt convins că este corect. Bun. Noi o să vă ducem lipsa pentru că apreciem perfecțiunea dumneavoastră. Stimați colegi, va trebui să votăm? Nu? Nu? Dar cred că votul final trebuie să îl avem totuși și va fi un vot electronic. Și știți că este vot electronic cu apel nominal. Cei care nu au votat mai pot beneficia de un minut, dar încă nu avem destule voturi exprimate față de numărul de cartele de vot. Bun, acum a votat și ultima persoană aceeași majoritate pe care am avut-o și înainte, 16 pentru, 5 împotrivă. Singura problemă, Ghi, este că nu știm uh, până la urmă ce fel de uh, Europa va rezulta din The meeting is adjourned. Thank you. Mulțumesc, ședința se suspendă. I would like to wish you Merry Christmas for those of you They don't care. Uh, mai urăm și Crăciun fericit. I didn't say, sorry, the meeting is at... Da. Deci, cei dintre dumneavoastră care doresc... Cei care vor să audă din partea mea urări uh, de Crăciun fericit uh, vor putea face și la Strasburg. Dar vă doresc și de pe acum anul nou fericit.